The first point in our agenda. Primul punct pe de zi. Avem votarea privitoare la obiecția în temeiul articolului 106 din regulamentul de procedură acordarea unei autorizații pentru utilizările substanței ftalat de D2-etilhextil DEHP. Votul s-a deschis. Votul electronic s-a deschis. Ok, everybody has voted. A votat toată lumea, votul s-a închis și se adoptă. Putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. For the next point in our agenda, we have to wait the commission. Trebuie să uităm, eh, pardon, trebuie să așteptăm. Așteptăm să vină reprezentantul comisiei pentru a putea trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Huh? Okay. Now we can start the next point. Putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi, schimb de opinii cu Comisia privind verificarea adecvării legislației alimentare generale. După cum știți, e vorba de primul schimb de opinii eh, pe tema anunțată în conformitate cu decizia coordonatorilor, ca în mod sistematic să invităm Comisia ca să ne țină la curent uh, înaintea de hotărârii următorilor pași ce urmează a fi luat. E vorba de regulamentul 178 per 2002, care stabilește principiile generale și cerințele și obiectivele de bază ale legislației alimentare. Și pentru această discuție avem aici pe directorul general uh, Digisante, domnul Alisa Mico, și mă grăbesc să-i dau cuvântul pentru a ne explica ultimele evoluții pe această temă și apoi vom începe discuția cu membrii comisiei. Vă rog. Good morning. Mulțumesc și bună dimineața și vă rog să mă scuzați că m-am făcut să aștept, chiar am alergat, mai multe n-am putut să fac. Rectific, nu sunt director general, sunt director general adjunct. Directorul meu general n-a putut să fie aici. Vă mulțumesc că m-ați avansat în funcție, dar nu e cazul. Stimați membri, vă mulțumesc pentru ocazia oferită de a vă informa în legătură cu procesul verificarea adecvării legislației alimentare generale. Câteva cuvinte de introducție în legătură cu exercițiul în general, dacă îmi permiteți. Adesea legislația europeană este criticată pentru că nu ține cont de părerile celor afectați sau pentru că încalcă principiul subsidiarității sau pentru că e prea costisitoare, prea complexă, prea neclară sau chiar pentru că e dificil de pus în aplicare și de respectat. Toate aceste critici ar putea sugera că legislația europeană nu uh, își îndeplinește obiectivele. De aceea, Comisia noastră dorește o mai bună reglementare, asta în, general, în legătură cu întregul ciclu politic, de la proiectarea legislației până la punerea în aplicare, evaluare și revizuire. Uh, asta în uh, contact permanent cu cei afectați de intervențiile noastre și este o responsabilitate partajată între instituțiile europene și statele membre. și verificarea adecvării legislației reprezintă unul din instrumentele utilizate în acest sens de către Comisie. Este o evaluare politică complexă care evaluează dacă cadrul de reglementare pentru un anumit domeniu politic uh, își îndeplinește obiectivul. Din cauza naturii sale, uh, verificare poate să rectifice situații de Uh, povară suplimentară, suprapuneri, învechirea legislației și, sigur, în același timp să simplifice lucrurile și ca parte a acestui proces, Digisante, între noiembrie 2011 și iulie 2013, a efectuat un proiect pilot care se numea Fitness Check în lanțul alimentar, uh, starea actuală și următorii pași, rezultatele sale vă sunt puse la dispoziție, uh, sunt publice și pe baza acestei prime examinări generale, Legisante, în aprilie 2014, a lansat o uh, verificare a adecvării legislației elementare generale, uh, care datează din 2002. Um, această legislație alimentară generală este uh, baza cadrului juridic pentru întregul sector agroalimentar, cu principiile generale, obiective și definiții ale politicilor pentru uh, alimente și furaje și stabilește uh, care este autoritatea pentru um, siguranța alimentară și stabilește principalele instrumente pentru sănătatea alimentelor uh, și sistemul rapid de alertă pentru alimente și furaje și de asemenea și ce e de făcut în situații de urgență principiile și uh, cerințele acestui regulament uh, cuprind toate măsurile care trebuie luate la nivel european și național, deci e destul de clar că începem cu examinarea bazei și apoi vedem ce derivă din principiile de bază. Uh, verificarea mm, legislației alimentare generale vede dacă mm, cadrul de reglementare introdus astfel își îndeplinește obiectivul pentru întregul sector alimentar și furajer și dacă reflectă, mai reflectă mm, trendurile politice de azi, fiind aliniat la agenda europeană definită de președintele Juncker, și anume să prioritizăm modernizarea și simplificarea legislației deja existente. Verificarea adecvării legislației alimentare generale uh, examinează trei componente. Partea generală a legislației, în al doilea rând, prevederile legate de sistemul rapid de alarmă pentru uh, alerte de natură alimentară și forajeră și apoi prevederi legate de agenția uh, EFSA pentru siguranța alimentară. Din aceste trei componente, doar EFSA a fost evaluată până acum, de două ori, în, ultima, ultima oară, în 2012. Și pentru a colecta probele necesare, Digisante a comandat două studii externe. Primul privitor la partea generală a legislației generale și cel de-al doilea în legătură cu uh, sistemul rapid de alertă și uh, prevederile privitoare la managementul crizelor. Ambele studii externe sunt uh, acum aproape de a fi finalizate înainte de spune și sfârșitul anului și în ce privește EFSA, Digisante aduce la zi ultimul raport de valoare externă care se referă la perioada până la 2010 în colaborare strânsă cu EFSA, cu statele membre și toți actorii implicați. În uh, cadrul verificării generale, Digisate, de asemenea, va ține cont de toate celelalte informațiile relevante și probe care sunt la dispoziția uh, Comisiei. Noi ne concentrăm pe cele cinci criterii de evaluare eficiența, caracterul efectiv, eh, coerența, relevanța și valoarea adăugată europeană. Și rezultatul acestei verificări va fi prezentat în documentul de lucru al Comisiei, care va fi finalizat în cursul primului trimestru al anului 2016. Dacă îmi permiteți, acum aș spune câteva cuvinte în legătură cu uh, informațiile aflate în cele două studii externe și ale studiului EFSA. În general, uh, Uh, legislația alimentară generală și-a atins obiectivul de bază, deci protecția sănătății uh, umane și funcționarea bună a pieței interne. S-au înregistrat îmbunătățiri substanțiale în toate domeniile, comparativ cu situația precedentă intrării în vigoare acestui regulament, inclusiv uh, situația trasabilității, responsabilitatea operatorilor din sector uh, de a uh, pune pe piață alimente și furaje sănătoase și să respecte toate cerințele, um, principiile analizei de risc și transparența. Acum avem mai multă armonizare Mm, și o mai bună identificare a riscurilor uh, alimentare și uh, nu s-au identificat uh, defecte sistemice și acolo unde există loc de mai bine nu rezultă din prevederile regulamentului, ci se leagă de punerea în aplicare a principiilor generale și cerințelor din alte legislații secundare și în ce privește punerea în aplicare a regulilor existente în statele membre. Nivelul crescut de globalizare și complexitatea furnizării și lanțului de furnizare și producție înseamnă că e nevoie de un schimb mai rapid de informație dacă există vreo problemă cu siguranță, legată de siguranța alimentară și a furajelor. În acest context, obiectivele de bază ale sistemului rapid de alertă și pentru un schimb rapid de informații au fost uh, atinse în mod satisfăcător. Totuși există posibilitatea de a reduce suprapunerile și de a crește eficiența. De exemplu, un, sisteme integrate între, uh, de schimb de informații între RAP și alte sisteme. Comisia știți că a propus controle oficiale, va începe discutarea lor cu Consiliul, ba chiar am început ieri. Uh, pregătirea în caz de criză e una din prioritățile cheie ale noii, comisie, ale noii comisii și aici uh, programele existente la nivel UE și al uh, statelor membre și-au atins principalele obiective și anume de a proteja consumatorii. Rolul comisiei de coordonator în incidentele din trecut uh, a fost mai important, dar cred că este nevoie în general de o mai mare implicare a Comisiei în coordonare și contact cu uh, autoritățile implicate și ar trebui ca și Comisia să fie parte din managementul crizei și nu să contribuie la agravarea unei crize. În ce privește rolul EFSA, s-a descoperit că sistemul funcționează în general bine, totuși există domenii unde uh, se poate îmbunătăți punerea în aplicare. Procesele interne legate de uh, rezolvarea auto, uh, dosarelor de autorizație, unde EFSA a luat deja inițiative pentru îmbunătățirea situației. Factorul timp e cheie pentru inovare și, în al doilea rând, capacitatea științifică a EFSA depinde de gruparea uh, capacității de uh, expertiză din statele membre. Acești factori, printre altele, includ faptul că sunt la dispoziție mai puține resurse la ora actuală în statele membre, că nu avem prea mulți experți uh, um, și apoi uh, granturile EFSA și modul cum funcționează ele. Și știți, desigur, că în ciuda regulilor stricte care uh, sunt monitorizate în continuu, independența EFSA câteodată este criticată. Stimați membri, sper că v-am putut oferi un tablou comprensiv al situației actuale privitoare la verificarea adecvării legislației limitare generale și acum vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări sau sugestii. Mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. And now we can start our debate. Vă mulțumim foarte mult și putem începe dezbaterea cu doamna Grosset. Merci beaucoup, monsieur le président, et merci... Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc Comisiei Europene uh, pentru că ne-a făcut această prezentare. E adevărat că e important să spunem că a legifera mai bine nu înseamnă de reglementa și că consumatorii europeni în acest domeniu uh, pun accentul mai ales pe calitatea produselor și sunt atenți la proveniența acestora, uh, la compoziția lor și la prepararea lor. Și în același timp trebuie să păstrăm bogăția și diversitatea teritoriilor noastre și tradițiile noastre alimentare locale, care sunt atât de diferite de la nord la sud, de la est la vest. Așadar, trebuie să ținem cont de faptul că sectorul e compus din numeroase IMM-uri care adesea au probleme să respecte reglementarea, adesea li se pare uh, prea mare birocrația și aceasta, aceasta poate duce la uh, costuri prea ridicate. Am avut tot felul de scandaluri, cum a fost cel al cărnii de cala apoi întreaga psihodramă cu OMG-urile. De asemenea, în propriile noastre circumscripții electorale ne confruntăm cu dificultățile crescătorilor de bovine, agricultorilor, producătorilor, ceea ce ne arată și limitele reglementării în vigoare. Foarte recent, de altfel, în ziarele din Franța, s-a vorbit despre un studiu uh, al tendințelor consumatorilor care uh, ne spune că etichetele uh, produselor pe bază de carne sunt înșelătoare, fie că e vorba de cantitate, fie de ce fel de carne se află într-un produs și așa mai departe. Deci toate astea induc în eroare consumatorul. Aici regret că în ciuda cerilor repetate din partea Parlamentului și ale consumatorilor, Comisia n-a ținut întotdeauna cont de măsurile necesare pentru a asigura etichetarea obligatorie a originii cărnii conținute în produsele preparate. De asemenea, aș dori în final să mă refer la chestiunea acizilor grași trans, aceste uleiuri vegetale care sunt uh, foarte hidrogenate. Statele Unite le-au interzis din producția lor alimentară pentru că sunt periculoase pentru inimă și artere și aș dori să știu uh, ce se întâmplă cu raportul Comisiei pe această temă. Uh, ni se promite de luni de zile acest studiu și aș vrea să știu când anume va fi făcut uh, public și ne va fi prezentat. Mulțumesc! Thank you very much. And now... Mulțumim! Și acum vicepreședintele și Parniu. Mulțumesc. Aș dori să spun câteva cuvinte după această prezentare din partea Comisiei Europene. Vreau să vă spun că eu rămân uh, pe poziție. De ce? Nu e să joc de cuvinte aici, uh, fiindcă de câteva luni avem impresia că există um, o dorință din partea consumatorilor europeni de a fi protejați în ceea ce privește alimentația. Iar cuvântul protecție nu este avut în vedere, luat în considerare atât de mult de Comisia Europeană, fiindcă protecția, am văzut asta prin scandalurile din ultimii ani și prin de, uh, uh prin lipsa de, de siguranță alimentară care crește, din păcate, că există nevoia de a da legi mai bune și de a reglementa astfel încât acest, această mafie care s-a creat în ultimii ani, s-a organizat în ultimii ani, să, să se găsească într-o situație de nesiguranță, chiar dacă acum ei sunt cei mai puternici în lanțul alimentar. Așa cum a spus doamna Grospet, la mine în țară, la noi în țară, în Franța, lanțul alimentar nu mai funcționează. Iar acest lucru uh, influențează negativ producătorile, micile exploatații agricole, agricole, crescătorii care suferă, fiindcă în alte părți, în, aceste lanțuri aliment, în acest lanț alimentar, există uh, Uh, acești uh, atotputernici și uh, e nevoie să avem o legislație mai puternică, mai bine reglementată, reglementată în ceea ce privește etichetarea, de pildă, și în ceea ce privește avertismentele pe care trebuie să le dăm consumatorilor euro- europeni, în ceea ce privește alimentele sigure și mai puțin sigure și asta este răspunderea noastră împreună. Thank you very much. Now, Miss Sommer. Vă mulțumesc. Și acum, doamna Sommer. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru această scurtă prezentare a situației. Eu, spre deosebire de antevorbitorul meu, consider că consumatorul este destul de bine protejat în ceea ce privește alimentele în Uniunea Europeană pentru că lucrăm acum la regulamentul privind controlul, care de asemenea va mai crește nivelul de protecție. Și EFSA funcționează bine. Mi-aduc aminte cu sau mi-aduc aminte de scandalul cărnii de cal și trebuie să ne amintim cât de rapid s-a uh, depistat sursa uh, și ruta cărnii de cal și trebuie să ne gândim că a fost o rută în zigzag prin întreaga Uniune Europeană. Deci, cred că lucrurile funcționează bine. Sigur că procesele interne pot fi îmbunătățite în continuare, dar mă întreb cum ar putea să devină și mai rapidă EFSA. Așa am înțeles că a spus reprezentantul Comisiei. A spus factorul timp este foarte important. Uh, și, sigur, e adevărat, uh, lucrurile pot fi făcute mai rapid dacă am personal suficient, de exemplu. Și atunci se pune întrebarea, oare EFSA are personal suficient pentru toate sarcinile care i-au fost puse în cârcă în timpul anilor? Și aș dori să aud o estimare, o evaluare din partea comisiei. Pentru că trebuie să ne gândim că în cârca EFSA s-au pus foarte multe sarcini uh, Um, mă gândesc la regularea privind uh, health claims sau uh, chestiuni legate de etichetare și EFSA a spus, bine, sigur vom încerca să ne achităm de această sarcină, dar deja de atunci ne-au atras atenția că s-ar putea să fie probleme uh, cu personalul și acest lucru s-a confirmat pentru că lucrurile au durat uh, până când am primit uh, primele evaluări și, într-adevăr, în continuare, uh, un întreg domeniu al etnobotanicilor nu este acoperit pentru că nu sunt oameni care să lucreze acolo și, și ESA nu știe cum să se organizeze mai bine cu uh, personal insuficient. Deci comisia cred că ar trebui să ne spună care este situația. Știu că ei verifică acum situația. Întrebarea este, pot de procesele interne la EFSA și factorul timp dacă există suficient personal? Mă întreb, este suficient personal acolo? Și cum putem să evităm uh, supraîncărcarea EFSA pe viitor cu sarcini care nu țin de uh, competența sa și care nu fac decât să încurce activitatea EFSA? Domnule Mico, ați spus, pe de altă parte, că rolul Comisiei în gestiunea crizelor ar trebui să fie mai puternic. Și întrebarea pe care mi-o pun este, aveți uh, senzația că nu aveți suficiente competențe pentru a fi mai activi în gestionarea crizelor sau considerați la comisie că aveți nevoie de mai mult personal pentru aceasta? Nu este suficient uh, ca EFSA și pe viitor să se ocupe de comunicarea în uh, gestiunea crizelor. Asta era părerea mea. Poate că mă înșel, nu apreciez bine lucrurile și poate puteți să mă lămuriți. Din nou, revenind la scandalul cărnii de cal, uh, EFSA a preluat comunicarea în colaborare, sigur, cu Comisia Europeană Um, dar eu nu pot să apreciez foarte bine care este rolul pe care și-l imaginează Comisia, deci ce înseamnă un rol uh, mai puternic, un rol consolidat în comunicarea în cadrul gestionării crizelor. Deci aș dori să mă lămuriți puțin și aici. Și un ultim punct. A existat o consultare publică pe internet referitoare la această verificare a adecvării privind legislația generală. S-a încheiat această consultare și ați uh, analizat deja rezultatele acestea sau lucrurile sunt în curs? Pentru că eu mi-aș dori ca această verificare să fie încheiată puțin mai rapidă, pentru că deja se desfășoară de ceva timp și noi în Parlamentul European dorim să putem să lucrăm la acest dosar. Și văd că am pornit cu bine în legislatură. Comisia tocmai a spus că probabil în primul trimestru din 2016 va veni cu o propunere. Dar acesta este cel mai uh, târziu uh, punct, uh, astfel încât noi să mai putem să lucrăm la un regulament uh, pentru Europa. Avem un gust amar din experiențele trecute cu acest dosar. Este un dosar mare și întotdeauna am avut problema în trecut că n-am reușit să îl încheiem înainte de un proces electoral, pentru că procesul um, este îngreunat atunci foarte mult. După alegeri se constituie un nou parlament care dorește să ia lucrurile de la început, nu să repete ceea ce au făcut uh, cei dinainte. Mulțumesc. Acum domnul Heusling. Mulțumesc și eu doresc să mulțumesc în primul rând Comisiei pentru că a inițiat acest proces. Și acesta conține și o evaluare politică. Și revin la EFSA, pentru că săptămâna trecută am fost uh, în Parma la ei. Știți că eu sunt unul dintre cei care uh, critică EFSA frecvent și eu și colega mea ne-am informat uh, pe teren. Și, într-adevăr, uh, Comisia de Experți are o problemă pentru că uh, Uh, o problemă de reprezentare a statelor membre. Aici trebuie luate măsuri urgente pentru că, din păcate, se pare că sunt prea puțini uh, experți. Uh, statele membre nu pun la dispoziție experți pentru această comisie și e, trebuie rezolvată urgent problema pentru că ține de credibilitatea și activității EFSA. Aceasta a fost convingerea noastră după discuțiile de acolo. Și acum, dacă sarcinile pot fi făcute cu personalul de acolo, da, e o întrebare justificată, dar, uh, sigur, uh, trebuie organizate lucrurile la nivel uh, intern. Poate se pot organiza mai bine în interiorul agenției. Și atunci când facem o revizuire sau o evaluare după 10 ani, cred că putem să spunem că bolile legate de alimentație nu s-au împuținat în Europa. Din păcate, uh, sănătatea oamenilor suferă de pe urma alimentației nesănătoase. Nu e vorba atât de mult de controle alimentare, cu toate că acestea ar trebui înăsprite și poate ne-am putea gândi la cum am putea evalua lucrurile altfel. Am avut o discuție uh, foarte serioasă dacă am făcut lucrurile bune, bine până acum. Și eu cred că ce lipsește aici este transparența în lanțul alimentar. Um, eu consider că nu este suficient, uh, cum a spus doamna Sommer, că a durat trei zile până când uh, s-a găsit sursa cărnii de cal în uh, scandalul precedent. Uh, Problema este faptul că declarațiile nu sunt uh, suficiente și verificarea nu este suficientă a acestor declarații, pentru că uh, și foarte recent, uh, în cantina, într-o cantina a Uniunii Europene, s-a prezentat în meniu un tip de pește care de fapt era altceva. Și e clar că e nevoie de un reglaj aici al verificărilor. Și nu mi se pare acceptabil să uh, trebuiască să acceptăm în fiecare an, atunci când uh, uh facem raportul despre uh, urmele de pesticide și reziduri în alimente, să constatăm aceleași lucruri în fiecare an. Eu consider că nu se lucrează suficient la cauze. Uh, mă gândesc aici la practicile agricole și eu cred că nivelurile de reziduri în alimente nu sunt acceptabile. Reziduri de pesticide. Vorbim de siguranța alimentară și luăm la cunoștință din nou și din nou faptul că există reziduri de pesticide în fiecare an și acest nivel nu scade. Și eu cred că nu putem să acceptăm acest lucru. În continuare, trebuie făcute îmbunătățiri. Statele membre, sigur că au obligația de a se asigura în lanțul alimentar că sunt puse în aplicare dispozițiile legislative. Și cred că aici este un deficit și trebuie verificate cu atenție statele membre dacă aplică toate dispozițiile așa cum ar trebui așa cum noi uh, ni le dorim și cum ar trebui să cerem să o facă. Cred că aceasta este una dintre cele mai mari probleme și aici, în cadrul Uniunii Europene, e nevoie de un mai bun schimb de informații și de o mai bună verificare a uh, autorităților de supraveghere. Mulțumesc! Thank you very much. Now, Mr. Mulțumesc, domnul Pedicini. Grazie, Presidente. Eu voi affrontare... Mulțumesc. Aș vrea să mă ocup de uh, un subiect referitor la siguranța furajelor. Legislația în vigoare privitoare la furaje uh, definește ca uh, cele având risc, cele, furajele care au un efect uh, nociv asupra um, animalelor care îl consumă, inclusiv riscul de a uh, scădea rezistența antimicrobiană a animalelor și a, om, și a oamenilor. Deci, astăzi uh, încearcă să se garanteze o uh, o scădere a ratei de mortalitate a șeptelurilor și noi încercăm să limităm uh, utilizarea produselor antimicrobiene nu doar în ce privește efectele terapeutice, dar și profilaxia. Recent Comisia a propus și să adăugăm un articol privitor la rezistența antimicrobiană în cel de-al treilea TTIP uh, focalizându-se pe utilizarea antibioticelor în uh, animalele uh, destinate consumului uman, dar în SUA este admis administrarea antibioticelor către animale și utilizarea hormonilor de creștere și uh, alimentația cu furaj OMG și furaj tratat cu pesticide agresive. Așadar, eu aș întreba, ceva simplu. În cadrul controlului de, ă, dacă legislația alimentară generală e corespunzătoare, cum conciliem TTIP cu necesitatea de a garanta un ridicat standard de ă, protecție a sănătății umane și a intereselor consumatorilor în domeniul alimentar. Mulțumesc! Grazie. enau, Madame Dornano. Așa cum doamna Dornano. Ă, je souhaiterais... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vorbim despre cadrul reglementativ al acestui bilanț. Armonizarea este prezent, prezentată ca un gaj al siguranței, dar nu cred că putem vorbi în termeni absoluți. Vreau să vă întreb următorul lucru. Cum se poate ca un ansamblu reglementativ omogen și standardizat, cum ar putea să răspundă unor riscuri și a unor uh, aduse de specific, specificități naționale? Uh, cum ar fi capitolul 4, sistemul de riscuri. În cad, aici se vorbește despre coordinarea între statele membre și autoritățile, uh, autoritățile de resort în caz de risc. Totuși, nu credeți că am putea să obținem o plus valoare europeană așa cum se stabilește în obiectivele generale de control al calității, acordând mai multă flexibilitate acestui sistem. Și în al treilea rând și alt principiu general al legislației, armonizarea cu acordurile internaționale. Dacă considerăm, dacă ne gândim la acest principiu în contextul uh, spațiului liber de, spațiului de liber schimb, atunci crește probabilitatea riscului și dacă uh, legăm acest lucru deja am spus mai devreme, riscăm să consolidăm rigiditatea și inadaptarea cadrului reglementativ. Care sunt, deci, limitele definite de comisie în ceea ce privește interpretarea și integrarea normelor naționale în cadrul Uniunii Europene? Thank you very much. Now, Miss Melior. Mulțumesc și acum doamna Melior. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să mulțumesc în primul rând Comisiei pentru acest raport și vreau să fac două observații și două puncte unde vreau să pun și niște întrebări. Primul punct a fost deja menționat de mai multe ori, activitatea EFSA. Uh, noi am fost într-un grup mic și domnul președinte a fost acolo, am avut ocazia să discutăm uh, cu cei de la EFSA și am senzația că ei fac eforturi uh, sub conducerea noului președinte, domnul Îl, să um, facă față reproșurilor uh, din uh, trecut și anume că sunt supuși unui lobby din partea industriei sau uh, joacă anumite cărți, de, anumite interese. Mi s-a părut că Um, problema mai mare este că um, uh, lipsește competența științifică din statele membre. Deci statele membre trebuie să trimită experți pentru uh, comitetul EFSA și întrebarea mea este, deci, ce puteți să faceți uh, ca să susțineți EFSA, să ajutați în acest context? Și a doua chestiune care mă interesează. Avem o legislație comună privind alimentele, dar um, modul în care ea este aplicată în statele membre, um, sigur există foarte multe diferențe aici, multe chestiuni de subsidiaritate, deci aplicarea este diferențiată și um, nu e comparabilă în multe situații. Dumneavoastră ați spus că Piața internă este foarte importantă, sănătatea alimentară uh, și interesele consumatorilor uh, cred că uh, cer alimente sănătoase. Avem în continuare bolile țărilor civilizate, din cauza cărora suferă foarte mulți oameni. Așadar, întrebarea este cum reușim să ne asigurăm că legislația unitară este într-adevăr pusă în aplicare astfel încât sănătatea consumatorilor să fie garantată. Mulțumesc! Thank you very much. And now Miss Delahaye. Mulțumesc. Și acum doamna Delahaye. Prezident, moi și voudrais Mulțumesc, domnule președinte. Aș reveni asupra unui punct, și anume, noi, în luna februarie acestuia, ne am votat un raport privitor la originea cărnurilor în uh, alimentele preparate. Doamna Grosteț s-a referit la acest lucru și domnul Gil Parniu de asemenea. Cred că dincolo de chestiunea securității alimentare a consumatorilor, avem nevoie cu adevărat de transparență privitoare la alegerea care este la dispoziția consumatorilor în momentul uh, achiziției produselor. Și cred că le datorăm această transparență în legătură cu ceea ce cumpără și ceea ce consumă. Și acum aștept cu nerăbdare propunerea Comisiei în, uh, cu privință la acest punct. Mulțumesc! Thank you very much. I'm not able to see other colleagues. Mulțumesc! Nu mai văd pe alți colegi care să dorească să intervină în dezbatere. Așadar, a rămas timp uh, comisiei pentru răspunsuri. În primul rând, vă mulțumesc uh, mult pentru acest schimb de opinii foarte intens, care reflectă multe aspecte. Există o frumusețe și totodată un risc în dezbaterea legislației de bază, cum e legislația um, generale privind alimentele și anume că trebuie să cuprins totul în discuție și alimentele și forajele. Am să fac tot ce pot pentru a răspunde la întrebări. În primul rând vreau să vă reamintesc că există o tendință generală nu doar în Uniunea Europeană, ci și la nivel național. Atunci când apare o problemă, tendința este de a uh, căuta noi uh, măsuri legislative pentru a face față problemei. În același timp, în Uniunea Europeană se vorbește despre faptul că avem prea multă legislație. Deci, pe de o parte, este o, o presiune pentru legislație nouă, pe de altă parte, pentru reducerea legislației. Și primul lucru trebuie să ne uităm la cadrul juridic existent și să ne dăm seama dacă acoperă problema despre care vorbim sau nu. Și dacă o acoperă, atunci dacă o face în mod suficient și cu rezultatele pe care ni le dorim. Acesta este principiul pe care se bazează această verificare a adecvării legislației. Când vorbim despre verificarea adecvării legislației, vreau să vă reamintesc că vorbim despre o piramidă de uh, legi, mai mult de o mie de uh, piese de legislație care toate au fost dezvoltate pe baza principiilor care se găsesc în uh, legislația generală privind alimentele. Și acum noi ne uităm la baza piramidei, dacă ea este în regulă, dacă principiile sunt cele bune, dacă instituțiile funcționează bine. Și apoi, pe baza acestei evaluări a bazei, vom urca prin, și vom verifica toate regulamentele derivate unde ar putea fi sau ar trebui, ar trebui um, să fie uh, abordate toate problemele pe care le, rezolv, le menționați dumneavoastră. Uh, și multe aspecte pe care le-ați menționat le-am abordat în pachetul pe care l-am propus acum câțiva ani și pe care încă îl discutăm. Ați menționat deja discuția privind controlele oficiale, în care multe aspecte sunt incluse. Nu sunt încă puse în aplicare pentru că nu s-au încheiat încă discuțiile, dar multe chestiuni se regăsesc acolo. Nu vreau acum să intru în discuții detaliate pe fiecare piesă de legislație, pe fiecare punct individual, pentru că acest, acesta nu face parte din exercițiul nostru. Noi nu căutăm soluție la o anumită problemă, ci întrebarea trebuie să fie principiile din legislația generală sunt suficiente, funcționează bine, e nevoie să fie schimbate pentru ca ele să reprezinte o bună bază pentru restul legislației. Și acum permiteți-mi să răspund la întrebările pe care mi le-am notat. Nu vreau să intru în detalii privind uh, grăsimile trans. Da, acestea sunt o problemă și le vom cuprinde în uh, legislația pe care o propunem până la sfârșitul uh, acestui an. În ceea ce privește multele întrebări și comentarii referitoare la fraudele alimentare. Uh, da, frauda alimentară este o problemă, dar este greu de abordat printr-un regulament, pentru că frauda alimentară, prin definiție, este o activitate care, în mod intenționat, nu respectă nicio lege. Deci, noi legi nu le vor ajuta, e nevoie de instrumente pentru a face față, e nevoie de capacitate și competență pentru a face schimb de informații, pentru a depista practicile frauduloase, pentru a le putea opri. Și asta e propus în uh, regulamentul privind controlele oficiale. Deci ce am ratat, uh, am greșit în trecut, am propus acum în uh, legislația care se discută, pentru că și în comisie și aici în Parlament înțeleg că se susține includerea acestei dispoziții. Deci odată ce vom încheia dezbaterea pe acest dosar, vom avea instrumentele necesare. au fost multe comentarii referitoare la EFSA și o să încep să răspund uh, în bloc. Cred că atunci când s-a spus foarte clar că EFSA este într-o situație în care au mai mult de 500 de evaluări de făcut în fiecare an cu aproximativ 500 de oameni în personal și 10 comitete științifice. Uh, eu cred că fac o treabă foarte bună, în pofida tuturor criticilor și sigur că putem să discutăm despre probleme, despre transparență, sunt probleme reale și încercăm să le găsim soluții, dar ca bază cadrul juridic este din punctul nostru de vedere suficient. Acum, dacă este suficient personal, răspunsul meu ar fi, noi considerăm că da, evaluările pe care le-am făcut arată foarte clar că problema nu este numărul de persoane angajate acolo, ci sunt două probleme mai degrabă. Una pe care ați menționat-o este modul de a găsi uh, suficienți oameni de știință de top în comitetele științifice ale EFSA. În același timp, aceștia trebuie să fie oameni care nu au niciun fel de istoric uh, de contacte cu lumea de afaceri și, după cum știți, oamenii de știință lucrează de obicei în proiecte care sunt finanțate tocmai și de industrie. Deci nu e ușor să găsești oameni care să fie experți de top și care în ultimii 10 ani să nu fi avut niciun fel de contact cu uh, industria, pentru că dacă nu ei sunt atacați imediat pentru că ar fi un conflict de influență acolo. Uh, deci, uh, fie ne mulțumim cu oameni de știință care nu au multă experiență sau cu unii care s-au retras deja, pentru că cei care sunt în activitate um, au deja, de obicei, în derulare proiecte în care sunt uh, implicate și companii și nu vor să riște, să fie ostracizați uh, de uh, mass media pentru că au fost contactați uh, de marile companii. Deci aceasta este o problemă reală pe care încercăm să o rezolvăm și s-a spus foarte bine că ajutorul, colaborarea cu statele membre și un lucru pe care nu l-am menționat este că EFSA nu poate să arate cu degetul un om de știință și să spună pe dumneavoastră vă vrem în comitetul nostru. Ei, trebuie doar, ei pot doar să selecteze dintre cei care își depun candidatura. Deci aici este un rol important pe care trebuie să-l joace statele membre, să uh, Uh, trimită, uh, să nominalizeze persoane competente să încât să se poată uh, să aibă de unde să aleagă. Aceasta este situația reală, practică. Nu are nimic de a face cu temeiul juridic, care este bun, dar modul în care funcționează lucrurile în practică um, și acest principiu de necontaminare cu industria face lucrurile greu de pus în aplicare. Deci în acest uh, cadru constrângător, cred că EFSA face o treabă foarte bună. Sigur că întotdeauna se pot găsi îmbunătățiri, dar cred că e nevoie și de efortul concertat al statelor membre pentru a ajuta EFSA. Următoarea întrebare se referea la uh, uh, informații referitoare la sănătate și substanțele etnobotanice. Substanțele etnobotanice sunt un exemplu de uh, situația în care există un conflict între două piese legislative. Aplicarea uh, normelor existente fără a lua în considerare impactul acestora va duce la rezultatul, uh, la un rezultat care nu ne va ajuta, pentru că se pune totul în aceeași oală. Uh, și nu pentru asta am făcut noi regulamentul. Noi vrem să permitem tuturor celor interesanți, interesați să facă, să poată să distingă între informațiile alimentare, care sunt relevante și care nu. Pentru că dacă nu, am lucrat în van. Deci e nevoie să rezolvăm această problemă pe fondul ei, nu să spunem că nu avem capacitate suficientă. E o chestiune de a găsi cea mai bună modalitate de a face lucrurile. Și aici deja ne aflăm deasupra acestei baze a legislației generale. Deasupra trebuie să găsim soluții concrete. Poate EFSA să-și îmbunătească procesele interne? Da. Am avut o discuție cu uh, Consiliul de Administrație, cu care suntem parteneri, și, de asemenea, cu conducerea EFSA și în momentul de față s-au făcut deja schimbări semnificative în uh, organizare. Există un nou director executiv, după cum uh, știți, și acesta cred că v-a informat cu privire la schimbările pe care le face. Deci, da, se îmbunătățesc procesele interne. Și acum s-a pus o întrebare despre rolul Comisiei în situații de criză. Și vreau să vă reamintesc ce am uh, adoptat noi împreună și dumneavoastră ați reglementat și ceea ce credem că este o abordare foarte bună. Am decis să facem o distinție între evaluarea riscului și gestiunea riscului și vreau să fac apel să păstrăm acest principiu în toate situațiile. Eu cred că EFSA are un rol foarte clar de jucat în crize uh, pentru că evaluează problemele, dar nu ar trebui să fie implicată în gestiunea crizelor. Acesta este un rol diferit, e un rol care de că legislația îl conferă Comisiei și statelor membre prin autoritățile lor competente. Și acest principiu ar trebui aplicat. Deci trebuie să utilizăm capacitatea științifică a EFSA pentru consultanță, pentru furnizarea de informații, mai ales în situații de criză, dar acesta este rolul EFSA. Ea nu are niciun fel de rol în gestiunea crizelor și lucrurile ar trebui să rămână așa. Uneori aceste roluri, sigur, se suprapun în vremuri de criză. E de înțeles acest lucru. Și atunci când nu ai nici măcar câteva zile, ci câteva ore pentru a decide, pot să existe suprapuneri, dar încercăm să păstrăm această diferențiere, această diviziune a activităților. Apoi s-a pus întrebarea dacă verificarea a fost încheiată sau nu. Și am să repet ceea ce v-am spus. Nu am încheiat procesul, dar pot să Vă dau un uh, citat, o spun, da, putem. Deci putem să încheiem până în aprilie 2016. Uh, Vrem să finalizăm procesul în următoarele trei luni. Acum uh, sunt în derulare e în derulare evaluarea studiilor pe care le-am cerut și în două, trei luni ar trebui să avem un proiect de text și apoi, sigur, urmează procesul de consultare internă și așa mai departe dar cred că în primul trimestru al anului 2016 vom putea prezenta propunerea. Și cred că s-a menționat de asemenea de mai multe ori un lucru foarte important. Putem spune că poate cadrul juridic este suficient. Într-adevăr, există probleme dramatice de implementare în anumite domenii. După cum știți, sistemul în Europa se bazează pe faptul că punerea în aplicare a cadrului juridic este lăsată la latitudinea statelor membre și nivelul european are un rol de supraveghere. Și trebuie să fim conștienți de acest lucru. Vă reamintesc că, în ceea ce privește punerea în aplicare, avem un instrument excelent, uh, biroul pentru alimente și biroul veterinar, care permite supravegherea eficienței autorităților naționale în punerea în aplicare a normelor europene. Și noi evaluăm, într-adevăr, toate punctele critice, toate problemele și venim cu un răspuns către statele membre unde spun, și le spunem care e problema și ce ar trebui făcut. Răspunsurile primite sunt uneori mai bune, altor mai puțin bune, dar uh, Cred că cu o bună coordonare și o bună colaborare între nivelul european și nivelul național se pot face lucrurile. Uh. Întrebarea cu privire la uh, regulile, cu privire la riscuri ale legislației noastre și modul în care pot fi reconciliate cu negocierile TTIP. Nu vreau să redeschidem discuția pe care am avut-o până acum, dar se spune foarte clar că scopul TTIP nu este reducerea nivelului nostru de siguranță. Regula este aceea de a găsi locul în care putem să ajungem la să oferim aceeași calitate, chiar dacă prin metode diferite și să vedem dacă pe viitor am putea găsi o modalitate de a ne apropia fără să ne reducem standardele pentru a permite uh, uh, pentru a permite uh, exportul către SUA și invers. Nu am admis nicio clipă că vom discuta limitele și standardele europene și că le vom pune sub semnul întrebării în procesul negocierilor TTIP. Nu se întâmplă așa ceva și eu am participat personal astfel încât vă pot confirma acest lucru. În ceea ce privește riscul de rezistență antimicrobiană, vreau să vă spun că acesta nu intră în sfera de aplicare a legislației alimentare, deci nu intră în uh, verificarea adecvării, dar folosirea principiilor generale ale legislației ne-am propus să abordăm această problemă în dezbaterea privind alimentele medicamentate iar acum uh, punem la punct un... Uh, iar acum în cadrul uh, în, punem la punct un cadru de resort care va fi finalizat în 2016 și ne gândim la un plan de acțiune pentru următoarea perioadă, folosindu-ne, bineînțeles, și de competențele care ar trebui să fie aferente legislației medicamentelor veterinare, veterinare scuzați, și alimentelor medicamentate. În ceea ce privește armonizarea la, legi, la regulile internaționale? Această întrebare este una foarte importantă și uh, are două vertente. Pe de o parte, este vorba de faptul că um, aceste reguli internaționale au caracter obligatoriu, iar în pachetul pe care îl discutăm uh, există prevăzute controle oficiale și tot ce nu a fost încă clarificat, noi încercăm să includem în reglementările noastre, deci suntem într într-o totul în conformitate cu uh, legile internaționale. Un alt aspect important este faptul că noi, uh, ca lideri în ceea ce privește siguranța alimentară și a furajelor, ar trebui să avem la același succes în ceea ce privește transpunerea uh, standardelor de siguranță europene la nivelul legislației internaționale. Noi jucăm un rol foarte activ aici și încercăm să ne asigurăm că nivelurile, nivelurile noastre de siguranță sunt uh, aplicate și la nivel internațional din uh, motive uh, evidente, căci uneori pentru cetățenii europeni standardele internaționale sunt mai scăzute decât cele pe care le avem noi la nivel european. Pe de o parte, deci, există tendința de a, de a transpune legislația internațională în Europa, da, să nu uităm că noi avem interesul ca legislația europeană să fie acceptată la nivel internațional. internațional. Iată, cam atât vreau să vă spun. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you to you for your detailed answer. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest răspuns detaliat și putem trece acum la următorul punct de pe ordinea de zi. inovarea și uh, consolidarea inovării și a dezvoltării economice în viitorul management al fermelor din Uniunea Europeană. Vom discuta avizul uh, domnului Zofoli, care îi dau cuvântul imediat. Playing us his opinion. Ne va prezenta domnia sa uh, acest aviz. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Comisia pentru Agricultură și Dezvoltarea Rurală, competentă pe fond, uh, prepară un raport de, din propria inițiativă care are ca obiect promovarea inovării, dezvoltării economice în uh, viitoarea uh, gestionare agricole europene și ne-a, ne solicitat un aviz, care este următorul. În fața unor teme fundamentale pentru viitorul omenirii, provocarea care ne așteaptă este una importantă și anume să hrănim planeta. E o temă care face obiectul și expoziției de la Milano, care de-abia s-a încheiat. Pe mine mă interesează să repet aici că dacă rolul principal al agriculturii e cel de a produce hrană, atunci e indispensabil să conservăm un sol fertil în scopuri agricole limitând consumul și risipa solului în alte scopuri. A se vedea excesiva betonare, cimenti, eh, cimentificare. Asta și în lumina așerarului care eh, ne așteaptă, și anume că populația mondială este în creștere, conform estimărilor va ajunge la 9,6 miliarde până în 2050, ceea ce exercită o presiune din ce în ce mai mare asupra aprovizionării cu alimente și resurse naturale. Răspunsul trebuie să constea în a asigura o aprovizionare suficientă cu hrană și anume cu hrană sănătoasă, uh, conservând în același timp mediul înconjurător și resursele prețioase pentru generațiile viitoare. Practic trebuie să producem mai mult, însă în mod diferit, cu mai puțină utilizare a apei, energiei, uh, pesticidelor, îngrășămintelor și un, un, nou, un nou model de dezvoltare inclusiv în agricultură, cel al economiei circulare, care nu are alternativă. Astăzi eh, este nevoie de un an și jumătate pentru ca pământul să regenereze resursele pe care le extragem noi și le utilizăm într-un singur an. Deci e necesar, eh, în plus, să ne ocupăm și de chestiunea deșeurilor alimentare, pentru că în fiecare an eh, se aruncă inutil un miliard de tone de alimente, pe când 800 de milioane de persoane suferă de pe urma foamei cronice și, paradoxal, aproape 2 miliarde sunt uh, obezi sau uh, au o greutate excesivă. Deci e necesar să promovăm programe de educație alimentară în cadrul familiar și școlar pentru o dietă corectă încă din copilărie. Și e indispensabil să favorizăm și uh, donațiile către organizațiile caritative uh, de alimente nevândute, dar încă consumabile. Și este necesar și indispensabil să definim linii directoare clare privitoare la așa numitele subproduse ale agriculturii, altele decât deșeurile, care, de exemplu, să poată fi utilizate în scopuri uh, energetice. Uh, Trebuie să, ne, să susținem uh, agricultorii în tranziția lor spre practici agricole mai uh, durabile pentru a avea mai multă eficiență și productivitate, uh, garantând în același timp siguranța alimentară, deci cantitatea de alimente necesară, protecția sănătății umane, așadar calitatea alimentelor și bunăstarea animală cu respectarea mediului și reducerea pierderii biodiversității reducerea poluării și emisiilor de gaz cu efect de seră. Dar cum să ajungem la acest uh, obiectiv atât de important? Prin cercetare și inovare, mizând pe tineri. E nevoie de stimulente economice, de o distribuție mai echitabilă a venitului pe filiera alimentară, în lanțul alimentar și condiții transparente de piață care să includă și indicațiile uh, țării de origine pe etichetă pentru a susține agricultorii, ca să practice o agricultură modernă, inovatoare, durabilă, inteligentă, agricultură biologică și agricultură de precizie, informatizată și robotizată. Inovarea în formarea profesională reprezintă factor esențial pentru schimbul de generații, pentru crearea de locuri de muncă noi și mai bune în agricultură. Trebuie să inversăm fenomenul îmbătrânirii populației rurale și al abandonării terenurilor mai ales în zonele de deal și de munte, uh, care, din păcate, duc la tot mai multe catastrofe uh, și inundații. Un rol decisiv este cel al statelor membre care trebuie să investească mai mult în programe de cercetare și dezvoltare și în dezvoltarea de noi agrotehnologii, favorizând schimbul de bune practici și transferul fundamental al rezultatelor cercetării, inclusiv către IMM-urile agricole, care constituie majoritatea în Europa și care adesea rămân în afara circuitelor inovării. În fine, în ultimul rând, uh, provocarea decisivă a agriculturii viitorului este adaptarea practicilor actuale de gestionare agricolă și hidrografică la, la schimbările climatice. E fundamental aici diversificarea producțiilor de, care depășesc limitele monoculturilor, inclusiv pentru a preîntâmpina migrațiile, pentru că în 2050 se estimează că 200 de milioane de refugiați climatici vor fi o realitate. Dragi colegi, din cauza spațiului limitat în aviz, am subliniat doar ceea ce cred eu că sunt principalele probleme legate de uh, chestiunea inovării în agricultură e posibil și de dorit să îmbunătățim și să completăm propunerea prin amendamente. Uh, termenul este, pentru depunerea amendamentelor este 27 noiembrie și sunt convins că veți, uh, vă veți aduce și dumneavoastră contribuție atât de prețioasă. Vă mulțumesc. Thank you very much. And now, Ms. Costinger. Mulțumesc, doamna Costinger. Thank you very much, Mr. Mulțumesc, domnule Lavia. Eu înlocuiesc pe Mariana Petia, raportorul din nume de la PP, care este absentă. Dar uh, o să vă citesc poziția sa. Domnia sa dorește să sublinieze câteva aspecte care ar trebui să fie avute în vedere pentru încurajarea inovării, mai ales uh, în ceea ce privește consolidarea dezvoltării sectorului agricol și a fermelor și sectorului agricol european. Este important să se sprijine inovarea, mai ales uh, cea care are scop uh, reducerea costurilor de producție. Ceea ce se poate face prin uh, raționalizarea consumului de energie, apă și mm, alte materii prime, intrând în fluxul economiei circulare. Consider domnia sa că inovarea trebuie să, să ducă la o producție de alimente mai durabile la nivelul uh, întreprinderilor de producție și a fermelor familiale, încurajând uh, păstrarea biodiversității. Într-un context de saturare a pieței cu bunuri agricole, Domnia sa este de părere că competitivitatea trebuie să se bazeze mai mult pe calitate decât pe cantitatea de produse alimentare produse. Iată de ce este important să existe modele de management inovatoare în sectorul agricol pentru a proteja pe agricultori și pentru a păstra calitatea solului agricol, care este o resursă foarte importantă. Dacă, s-ar, dacă se vor ignora aceste provocări, ne vom confrunta cu riscul de a nu ajunge nicăieri și de a dăuna viitorului nostru agricol și de mediu înconjurător. Trebuie să ne gândim întotdeauna la durabilitatea politicilor noastre și, ale, și a acțiunilor noastre din perspectiva generațiilor viitoare, în egală măsură. Doamna Petir s-ar bucura dacă um, raportul ar putea ține cont de părerile sale și vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, Elizabeth. And now... Mulțumesc, Elizabeth. Domnul, domnul Nicholson. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc raportorului pentru acest document. Are dreptate că sublinie, când subliniază cea mai mare provocare pe termen lung, și anume siguranța alimentară. Se estimează că producția alimentară se va dubla până în 2050, va trebui să se dubleze până în 2050 pentru a face față cerințelor alimentare iar resursele nu vor crește. Deci avem la dispoziție aceleași resurse. Dacă dorim să intensificăm producția de alimente într-un mod durabil, atunci va trebui, după părerea mea, să ne îndreptăm către inovările tehnologice și să avem decizii luate pe argumente științifice în Uniunea Europeană. Trebuie să ne aplecăm mai mult asupra tehnicilor agricole și, asup- și asupra folosirii bazelor de date agricole pentru a spori eficiența producției de alimente. Cred că aici joacă un rol foarte important colegiile agricole în ceea ce privește instruirea tinerilor fermieri, în ceea ce privește noile tehnologii. Cu toate acestea, consolidarea inovării poate însemna mai mult decât uh, cele mai noi descoperiri tehnologice. Iar în regiunea mea s-au lansat 160 de grupuri de dezvoltare de afaceri în cadrul Programului Mondial de Dezvoltare 2014-2020. Aceste grupuri au ca scop îmbunătățirea eficienței de management, permițându-le agricultorilor să facă schimb de bună practici și de informații importante consolidarea inovării la nivelul fermelor europene se bazează pe management, pe management, pe un management eficient în ceea ce privește crearea de locuri de muncă pe termen lung, iar acest lucru este important când ne gândim la modul în care îi putem uh, păstra în mediul rural pe agricultorii cu experiență, care pot ajuta pe cei mai tineri. Problemele alimentare reprezintă o chestiune foarte gravă la nivelul societății și mai ales în ceea ce privește irosirea alimentelor. Am uh, urmărit un documentar de curând și mi-am dat seama că trebuie să sensibilizăm uh, tinerii și uh, să nu aruncăm pur și simplu alimentele prin folosindu-le această tehnologie de digestie anaerobă și nu vom uh, reuși să rezolvăm această problemă dacă nu ne ocupăm de distribuitorii, distribuitorii cu amănuntul. Mulțumesc, domnul uh, Gerbert. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc raportorului, uh, domnul Gebrandi, mă scuzați, pentru contribuția sa. S-au subliniat deja aspectele importante pe care trebuie să le discutăm noi Vorbesc și uh, din partea domnului Sorvel, raportorul, nostru din umbră, care nu este prezent astăzi. S-ar putea să se meargă prea departe, să, depă- să depășească mandatul unui aviz de la Envi, dar noi trebuie să schimbăm politica agricolă comună în mod radical, să nu mai fie o schemă de asistență la importuri să fie un sistem care să ajute pe fermieri în ceea ce privește durabilitatea și inovarea, dar s-ar putea să ne depășim mandatul, cum am spus, dar cu toate acestea, inovarea rămâne un domeniu cheie în ceea ce privește producția alimentară suficientă pe viitor. Dat fiind că ne apropiem de o populație de aproape 10 miliarde de locuitori, de oameni pe planeta noastră. Deci, inovarea nu înseamnă tot timpul practici noi, Trebuie să dăm dovadă și de spirit practic. Dacă facem schimb de tehnici inovatoare la nivel agricol, deja avem foarte multe de câștigat în ceea ce privește producția de alimente. Deci schimbul de bune practici este foarte important și un element extraordinar al abordării inovatoare. Un alt domeniu care stă la baza activităților noastre este faptul că trebuie să ne asigurăm că producția se sporește fără să se pună în pericol mediul înconjurător. Și aici să ne mai uităm la raportul privind uh, starea naturii pe care am discutat ieri la comisia noastră. dăm seama că agricultura intensivă este unul dintre principalele, una dintre principalele cauze ale pierderii biodiversității în uh, Europa. Ne confruntăm cu o provocare, avem nevoie de mai multă producție pe de o parte și pe de altă parte trebuie să punem capăt pierderii biodiversității. Iar aici e clar că avem nevoie de multe tehnici agricole inovatoare, dar și de o mai bună gestionare a exploatărilor agricole. Ceea ce ar putea însemna pe alocuri că agricultura trebuie desfășurată mai puțin intensiv. O să mă opresc aici și o să înaintez câteva amendamente la acest aviz foarte bun. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Hoslin. Ja, ich darf dem Berichterstatter danken. Da, vreau să mulțumesc raportorului pentru acest aviz, care preia multe puncte importante. ieri am purtat um, o dezbatere pe același subiect în uh, Comisia Agri. Dezbatere de aici se distinge față de cea de ieri, pentru că în Agri colegii cred că cu mai multă inovare, cu mai multă tehnologie, cu mai multe uh, îngrășăminte și Uh, substanțe pentru protecția plantelor, substanțe fitosanitare, uh, se rezolvă problema. Eu cred că acest lucru nu va duce decât la intensificarea modelului existent. De aceea mă bucur că purtăm o astfel de dezbatere aici, pentru că uh, felul în care a făcut agricultură până acum a avut consecințe grave, cum ar fi pierderea de biodiversitate, eroziunea solurilor. Solul este una dintre cele mai importante resurse pe care le avem și deci acest mod de a face agricultură nu poate fi unul de viitor. Pentru mine, o agricultură inovativă și orientată spre viitor este una ecologică, pentru că are mult mai puține uh, consecințe și se poate face o agricultură care să asigure aprovizionarea cu alimente. Și se spune că trebuie să producem cu 50% mai multe alimente. Când aud aceste cifre, bun, asta dacă, în perspectiva în care toată lumea s-ar hrăni așa cum o facem noi. Dacă consumul de carne ar fi uh, același, atunci da, dar lucrurile nu vor putea funcționa așa, pentru că nu toată lumea va putea să mănânce așa cum mâncăm noi în Europa sau cum o fac în America, unde consumul de carte este și mai mare. Astfel, lucrurile nu vor putea funcționa și vedem în Europa că producem uh, lapte și carne în masă, le aruncăm pe piețele globale și prin asta nu le facem nicio favoare producătorilor, agricultorilor noștri Uh, se cer, uh, vedem că creșterea proteinelor animale pe piața globală nu ajută la nimic. De aceea, acest tip de producție în masă trebuie să fie regândit urgent. Și un punct uh, pe care l-am menționat cu toții, minimizarea pierderilor, cât este foarte important. Pentru că foarte multe alimente se aruncă, nici măcar nu mai ajung pe masa noastră. Și în țările mai puțin dezvoltate, lanțurile alimentare sunt de asemenea natură încât uh, multe alimente nici măcar nu mai ajung la consumator pentru că nu există lanțuri uh, reci uh, și așa mai departe. Și să nu uităm un lucru. Vedem o pierdere dramatică de locuri de muncă în agricultură în Uniunea Europeană și la nivel global. Fiecare agricultor care își părăsește această meserie uh, Uh, reprezintă o pierdere de, pentru societate, o pierdere și culturală. De aceea este foarte important să fie atrași cât mai mulți și să fie păsați cât mai mulți agricultori, mai ales tineri, în uh, acest domeniu. Mulțumesc. Mulțumesc și acum domnul Balțu. Elnök úr, köszönöm a szót. A véleménytervezetből kitűnik. Mulțumesc, domnule președinte. Proiectul de aviz vorbește foarte clar despre provocările din agricultură, iar unele dintre acestea se bat cap în cap. Autorul avizului s-a referit la creșterea populației, ceea ce înseamnă că trebuie să producem mai multe alimente. În Europa încercăm să producem alimente de calitate și să nu uităm că există o referire la acest lucru în la o altă sarcină agriculturii, și anume de a menține populația agricolă. Asta nu este doar o chestiune pe care nu este vorba doar de o informație, este vorba de lupta împotriva depopulării zonelor rurale. Iar agricultura joacă un rol important și există aici un aspect care se, nu se regăsește în documentul scris, dar uh, s-a făcut o mențiune mai devreme la procedurile care includ robotica. Robotica se folosește în agricultură, din câte știu eu, pentru a produce organisme modificate genetic, mai ales uh, soia. Deci nu mai e nevoie niște operatori întregul sistem de producție agricolă se poate face se poate face uh, cu mașini, mecanic, ceea ce se bate cap în cap cu scopul nostru de a menține în zona rurală populația uh, agricultorii în zona rurală, dar poate că n-am înțeles eu bine. doamna Pieric. Mulțumesc. Ieri la Comisia Agri am avut o discuție similară pe marginea acestui subiect, când vorbeam despre viitorul pacului. În sectorul agroalimentar nu este implicat, chiar dacă este un sector atât de larg, de vast. Ieri, la alte reuniuni cu reprezentanța eBay am uh, vorbit despre tratatul climatic uh, și de obiectivul de 30% regenerabile. Trebuie să vorbim despre îngrășăminte și așa mai departe și uh, de stocurile de fosfați, de metan, de apă, apă curată, de directiva apei, de soluri, aer și așa mai departe. Deci de 20 de ani cerem același lucru. Cerem măsuri inovatoare pentru fermieri în sec- și în sectorul agroalimentar. Avem alte aspecte care se regăsesc în alte directive, cum ar fi cea a deșeurilor, a îngrășămintelor. Și ar trebui să regăsească și aici. Trebuie să nu uităm pe mici agricultori, să-i ajutăm și pe ei la nivel uh, mai mm, ridicat. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Selimovici. Thank you very much. Uh, um, I would like... Mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc uh, și eu raportorului și și să vă spun că salut acest raport din toată inima. Aceasta este o încercare de a consolida inovarea și de a îmbunătăți imaginea sectorului agricol. Am avut o dezbatere ieri la Agri despre acest lucru. Și am înțeles că există foarte multe temeri în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și consecința asupra acesteia, ca capitalului de ecologizare și așa mai departe. Dar cred că ar trebui totuși să ne asumăm să dăm o șansă, fiindcă e vorba aici despre faptul că sectorul agricol este perceput ca fiind demodat, ineficient, poluator și dăunător mediului înconjurător și așa mai departe. Ceea ce nu este adevărat, pur și simplu. Bine, e loc de mai bine și, da, trebuie ca unele lucruri să fie îmbunătățite, dar acest raport are ambiția ambiția necesară și trebuie primi cu brațele deschise. Este vorba despre îmbunătățirea inovării, a fost folosire eficientă a resurselor, a platformului pentru ecologizare și a îmbunătățirea șanselor de prezervare a biodiversității sau este vorba despre îmbunătățirea imaginii sectorului agricol. Cea mai mare parte a resurselor europene la nivel bugetar se îndreaptă către sectorul agricol, iar întreaga Uniune Europeană este percepută prin modul în care folosim resursele agricole iar uh, acest raport ar trebui să fie o îndrumare și să fie înțeleată cum trebuie să fie perceput, inovator, încurajator către inovare și, bineînțeles, prietenos cu mediul înconjurător, ca fiind o soluție la probleme și nu răutățind problemele în ceea ce privește mediul înconjurător, reușind să se ajungă la, uh, la nivelul de alimente pe care îl dorim și vreau să mulțumesc, să mulțumesc tuturor și să le urez succes. Mulțumesc, doamna de la Haie. Monsieur le Président, euh, je voulais d'abord remercier le, le rapporteur pour son... Mulțumesc uh, și mulțumesc și raportorului și am câteva observații în legătură cu trei puncte. La punctul 3, deja se vorbește despre miliarde de tone de hrană de risipă alimentară, dar trebuie să definim foarte clar ce înseamnă risipă alimentară. Și pusesem această întrebare și comisarului Hogan. La punctul 6, apoi, cred că înainte de a mm, lua noi măsuri de înverzire, mai bine am uh, verificat înainte ce se întâmplă cu punerea în aplicare actuală uh, a măsurilor de ecologizare aduse PAC și să promovăm agricultura biologică e foarte bine, dar cred că nu este singura alternativă astăzi și și aici ar fi mai bine să promovăm agriculturile care sunt uh, mai respectoase cu mediul. Și la punctul 8 aș avea o observație în ce privește inovarea. cred că accesul la internet uh, de bandă largă în zonele rurale, rurale e și acesta o garanție a progresului pentru o agricultură uh, care să apere mai bine mediul înconjurător și uh, mai bine ar fi să dezvoltăm și noi noțiunea de big data în agricultură, care se dezvoltă însă puțin prea încet. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc acum doamna Evi, ultima vorbitoare. Mulțumesc, domnule președinte. Ca raportor, raportor de număr, vreau să mulțumesc și eu colegului pentru avizul său și pentru că a sintetizat multe din aspectele importante ce privesc viitorul agriculturii. Sunt de acord uh, cu provocările viitoare care s-au prezentat aici ca să adaptăm uh, agricultura la schimbările climatice și să satisfacem cererile unei populații în creștere. Însă cred că trebuie să profităm de ocazie ca să introducem și alte concepte care cred eu că, putem, uh, că pot uh, influența acțiunile viitoare. S-a vorbit de mai mulți colegi rolul biodiversității și protecției sale. Raportorul vorbește despre asta, însă Sigur că a avut uh, limite uh, în textul său și e bine să acordăm mai mult spațiu în textul final la acestui aspect și să subliniem uh, rolul apărării biodiversității, că nu doar să minimalizăm pierderile biodiversității, ci, ci, ci și să le stopăm complet și să creăm condițiile să o apără mai bine. S-a citat consumul solurilor. Din păcate, Europa cum apare și în raportul anual uh, a Agenției de Mediu Europene privitoare la soluri, nu avem niciun obiectiv uh, obligatoriu, nu avem directive și sigur că asta e o mare problemă. asta poate contribui și dezvoltarea biotehnologiilor soft, cum ar fi selectarea asistată a marcărilor molecular, prin care să favorizăm diversificarea speciilor, și selectarea caracterilor de rezistență la factorii de stres abiotici și biotici, facilitând deci agricultura biologică și mai ales promovarea unor culturi de furaje cu care să înlocuim uh, dependența de importuri. Alt punct în legătură cu care vom depune amendamente cu siguranță, pentru că este foarte important. Apoi, tehnologia de una singură însă nu poate fi suficientă dincolo de producție, e necesar să intervenim și în ce privește consumul, facilitând uh, cumpărarea produselor și varietăților sorilor locale uh, și e bine astfel să ajutăm agricultorii să investească în biodiversitate și apoi în tehnologiile utile pentru a facilita agricultura biologică, ceea ce poate contribui la îmbunătățirea calității mediului și Uh, la difuzarea unui cât mai mare număr de specii animale și vegetale. Mulțumesc! Mulțumesc și acum uh, are cuvântul reprezentantului, reprezentantul Comisiei. Domnul Peter se pare că nu e aici din partea Comisiei. The Commission is not here. Okay we can... A, deci comisia nu este în sală. Atunci uh, dăm cuvântul în încheiere raportului, domnul Zofoli, vă rog. Mulțumesc uh, și mulțumesc tuturor colegilor. Cred că avem un uh, nivel de consens care ne dă speranțe. Vom fi, deci, activi pentru a îmbunătăți propunerea. Nu trebuie să ne temem de viitor, de inovare, de cercetare e fundamentală și pentru agricultura noastră și trebuie să utilizăm rezultatele lor uh, pentru o nouă idee a dezvoltării um, pe care ne dorim cu toții pentru o Europa a viitorului și pentru întreaga lume și criza prin care trecem nu este doar economică, ci și una a valorilor și a perspectivelor, a ideilor și ne constrânge și ne invită la această schimbare. Mulțumesc. Reamintesc doar termenul pentru depunerea amendamentelor. E vorba de ziua de 27 noiembrie. Uh, vom vota în comisie pe 25 sau 22 decembrie. Trecem pe, la punctul următor. Uh, invit pe domnul Bertolini din partea Organizației Mondiale a Sănătății să vină alături de mine ca să începem cu domnia sau un schimb de opinii privitor la monografia IARC, care evaluează potențiala carcinogenitate a consumului de carne roșie și de carne prelucrată. O problemă controversată la nivel european în ultima vreme, și pentru început uh, dau cuvântul reprezentantului Organizației Mondiale Sănătății ca să ne prezinte rezultatele studiului și apoi uh, uh, vom avea și o discuție între noi. Vă rog, domnule Bertolini. Thank you to the MD Committee, European Parliament, for inviting... Mulțumim uh, pentru că ne-ați invitat în fața Parlamentului European ca să vă prezentăm uh, rezultatele evaluării făcute de uh, agenția noastră privitoare la potențiala carcinogenitatea consumului de carne roșie și carne prelucrată. Nu trebuie să parcurgem toate slide-urile, însă a fost într-adevăr Uh, un uh, subiect controversat, uh, s-au scris tot felul de articole, s-au exprimat multe puncte de vedere în legătură cu aceste rezultate. Dați-mi voi acum să vă prezint mai multe în legătură cu monografia noastră. Despre ce vorbim, de fapt? E un fel de enciclopedie a substanțelor carcinogenice care practic evaluează factorii capabili de a cauza cancer la Uh, ființele umane. Deci este o evaluare cu da sau nu. Așadar, în decursul anilor s-au făcut diverse evaluări din punct de vedere de mediu, expunerea la agenți chimici, medicamente, alimente și aproximativ 1000 de agenți au fost evaluați între din 1971 și până acum 118 din ei au fost clasificați ca fiind carcinogeni, din nou rezultat da sau nu, și 360 sunt probabil sau posibil carcinogeni. Vom, uh, explica mai târziu acest concept. Și pe baza aceasta, apoi, agențiile naționale și agențiile europene și internaționale iau măsuri, uh, adoptă regulamente, uh, măsuri uh, de prevenire și alte tipuri de activități. Evaluarea IARC a cărnii roșii și cărnii prelucrate a demarat pe baza recomandărilor din partea Comisiei noastre științifice care a decis în mod independent, a făcut recomandări în acest sens pentru că multe studii științifice au fost făcute în ultimii zeci de ani pe tema asta și ultimele recomandări din partea Comitetului WHO au provenit din 2002, deci a trecut ceva timp uh, de atunci și până acum. Au fost 22 de oameni de știință care au fost obligați să semneze o declarație uh, că nu cumva să fie vreun caz de conflict de interese și într-un asemenea caz au fost înlocuiți, au fost mai mult de 800 de studii epidemiologice și studii pe animale și studii uh, experimentale in vitro care au fost trecute în revistă și analizate pe timp de șase luni și, până la urmă, în urma acestui proces, timp de 10 zile, s-au întrunit acești cercetători și au uh, ajuns la concluzii. Deci un proces foarte riguros. Acum, haideți să vorbim despre ce fel de substanțe am analizat. Pe o parte, carne roșie, asta însemnând carte de vită, uh, uh, vițel, porc, cal, însă nu carne de pasăre sunt motive biologice pentru care nu s-a făcut această analiză, pe de o parte și pe de altă parte pentru că nu au fost studii suficiente pentru a fi analizate. În al doilea rând, carnea uh, prelucrată a fost și analizată, adică orice fel de carne, inclusiv carnea de pasăre, câteodată pentru că uneori e un amestec de cărnuri, Uh, păsată prin afumare, prin uh, sărare, prin uh, conservanți chimici, e vorba de șuncă, um, slănină, um, carne în conservă și altele de acest gen. Concluziile pe care le cunoaște deja le voi trece în revistă pe scurt, și anume, carnea prelucrată e carcinogen pentru uh, oameni, bazându-ne pe suficiente probe și cauzează uh, cancer colorectal. Uh, deci e uh, o substanță de clasă 1 carcinogenă. Vă voi explica ulterior. Apoi, carnea roșie probabil e carcinogenă pentru ființele umane, încă nu avem suficiente probe care ar putea elimina alte posibile explicații pentru rezultatele studiului, asta însemnând uh, probleme metodologice diferite, deci nu putem să eliminăm complet aceste elemente pentru a explica asocierea pe care am făcut-o. Riscul relativ de a suferi de cancer colorectal ca urmare a consumării cărnii uh, prelucrate e de aproximativ 18% pentru fiecare 50 de grame de consum zilnic de carne prelucrată. Adică dacă mănânci două, trei felii de șuncă pe zi, ai un risc care crește cu 18% de a suferi de cancer colorectal. Din nou, dați-mi voie să spun câteva cuvinte în legătură cu aceste definiții. Ce anume am convenit și am decis și am comunicat, pentru că e foarte important de înțeles acest lucru. Iată, grupul de sus reprezintă cât de stricte sunt uh, probele, conform care am ajuns la concluzia de o substanță a fi carcinogenă sau nu. Deci nu e vorba de riscul adesea populației, câte cazuri de cancer și așa mai departe, numere absolute. E vorba de o definiție care pune pe același nivel sau pe picior de egalitate uh, produse cum ar fi carnea roșie sau uh, substanțe de conservare sau uh, procesul de afumare și așa mai departe. Dar cu răspuns da sau nu, e important de înțeles diferența. Nu înseamnă că um, toți factorii au același impact asupra sănătății, cum ar fi poluarea aerului, ar avea același impact, impact asupra sănătății ca și carnea roșie. Vedeți? categoriile utilizate de IARC, deci grupul întâi, când e sigur că ceva cauzează cancer, numărul 2 când e probabil, 2A când e probabil, 2B posibil și apoi 4 probabil că nu cauzează cancer. Bun, dacă comparăm, după cum spuneam, riscurile la adresa populației cauzate de substanțe care au aceeași clasificare, deci grup 1, puteți vedea aici, de exemplu, că carnea prelucrată uh, crește în mod specific uh, riscul de cancer colorectal cu 18%. Dacă vorbim de fumat 20-30 de țigări pe zi, uh, acest lucru crește riscul de cancer pulmonar de 20-25 de ori. Ar fi un procentaj de 2500, deci 2500% ca să înțelegem mai bine comparația. Și dacă bei 4-5 uh, pahare de bere sau vin pe zi, crește riscul de cancer oral cu 180%. Toate aceste trei substanțe sunt carcinogene de clasa 1. Impactul diferit e vizibil și dacă vedem la, eh, care sunt cifrele absolute provenite din studii făcute la nivelul populației, putem spune că, de exemplu, din totalul de 8 milioane de eh, decese ca urmare cancerului eh, pe an în lume, cam 1 milion se datorează fumatului, 600 de mii alcoolului, 200 de mii poluări aeriene, probabil 50 de mii din cauza cărnii roșii, că nu-i confirmat, și 34.000 din cauza cărnii prelucrate. Deci, iată, dimensiunile fenomenului diferă complet. Și dacă examinăm o țară, dau aici un exemplu și vă explic puțin mai în detaliu. Deci, dacă ne referim la o țară care gata Unit, și uh, presupunem că toată lumea uh, se lasă de fumat de pe zi pe alta, atunci avem cu 64.500 de cazuri mai puțin de cancer. Dacă tot, toată populația Regatului Unit n-ar mai mânca carne roșie sau prelucrată, am avea cu 8.800 de cazuri mai puțin, deci de cancer. Dar de ce 64.500 și apoi de ce 8.800, mă veți întreba, dacă riscă de diferit? Pentru că majoritatea oamenilor mănâncă carne roșie sau carne prelucrată, dar doar un procent mult mai mic fumează. Deci avem cifre absolute care pot cumva induce în eroare, dar cu asta puteți vedea uh, care este magnitudinea problemei. Motivul pentru care toate acestea se întâmplă, de ce, de ce cauzează aceste cărnuri, mai ales carne prelucrată, de ce cauzează cancer? Mai întâi, uh, e o problemă chimică. Avem o anume moleculă în carne numită HEM, e un tip particular de fier care irită celulelor, celulele uh, intestinale și asta creează un stimul uh, pentru proliferarea celulelor din intestine și asta poate crește riscul de cancer. Se stimulează și bacterii care au efect carcinogenic. Apoi sunt nitriți și nitrați care sunt adăugați uh, în carnea prelucrată, în alimentele prelucrate în general și uneori se pot transforma în intestin uh, și ajung să fie uh, substanțe chimice carcinogene. Și apoi, metodologia de gătit, dacă se utilizează temperaturi foarte ridicate, și, uh, mâncarea, mâncarea intră în contact direct cu focul, atunci se pot produce chimice, chimicale care cauzează cancer. Dacă vă reamintiți ce am văzut în presă în ultimele zile, după un semnal de alarmă inițial, mulți s-au spus, a, păi nu e nimic nou, deja știam și așa mai departe. Bun, sigur, se suspecta de mult că carnea prelucrată putea avea substanțe carcinogene. S-a afirmat asta în literatura de specialitate, s-au și luat măsuri în anumite țări, cum ar fi Regatul Unit, care recomandă să nu se mănânce prea multă carne prelucrată, Suedia, care recomandă nu mai mult de 500 de grame de carne roșie pe săptămână și o, o, o foarte puțină carne prelucrată, țările de jos care recomand să se, limite, să se limiteze consumul de aceste semne cărnuri. Australia recomandă să se consume doar câteodată asemenea cărnuri. În 2003 s-au făcut studii care spuneau că cei care nu sunt vegetariani, vegetariani ar fi mai bine să-și modereze consumul de uh, carne conservată, cârnați, salam, șuncă și așa mai departe. Motiv pentru care după atâția ani de zile, am hotărât să parcurgem din nou acest proces. Așadar, în încheiere, această evaluare a cărnelor trebuie pusă în cadrul recomandărilor pentru o dietă sănătoasă. Deci, și carnea e o sursă importantă de proteine, vitamine, nutrienți și uh, trebuie știut acest lucru. Și Asta cu uh, toate informațiile necesare. Deci, în general, recomandările pe care le facem noi acum, în acest moment, pentru o dietă sănătoasă, e să se evite pe cât posibil carnea prelucrată, pentru că poate cauza cancer. Și, obține și uh, conține și foarte multe calorii. Există riscul de obezitate și alte boli. Apoi, să se limiteze consumul de carne roșie, dar, bun, trebuie să beneficieze de proteine, fierul și așa mai departe, dar trebuie să se evite posibile efecte carcinogenice și de îngreșare, trebuie mâncate multe fructe și uh, legume proaspete, să se evite zaharurile și alcoolul. Cam asta ar fi situația. Și acum uh, vă stau la uh, dispoziție și vă aștept cu interes întrebările. Mulțumesc! To you for your... Și noi vă mulțumim pentru prezentare. și pentru uh, indicațiile utile pentru o dietă sănătoasă, pentru un regim sănătos. Și acum o să încep dezbaterea, o să începem dezbaterea în comisia noastră. Doamna Cabezon Ruiz a cerut să intervină și dau cuvântul imediat. Muchas gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur, securitatea alimentară e parte importantă a sănătății umane. Aș începe totuși cu o critică, dacă îmi permiteți. Eu cred că fără a intra în detaliile concluziilor studiului, sigur, poate există o anumită imprudență în modul de comunicare, nu vreau să am o exprimare dură. Cred că concluzia, după cum ați terminat dumneavoastră, putea spune că o, e necesară o dietă echilibrată, dar să includă și carne, dar și alte alimente. Ăsta trebuie să fie, cred eu, mesajul. Apoi, spun că, sigur, apoi se putea spune că un exces de consum de carne eh, prelucrată poate duce la un risc major de cancer. Deci, cred că mm, parțial există această imprudență. Dar eh, încă nu avem acces la studiul care se pare că va fi făcut public peste o lună, dar încă nu avem acces la el, deci poate că v-ați grăbit cu aceste concluzii concluzia putea să fi fost formulată diferit. Acum dacă intrăm pe fond, dar n-am datele pentru că încă nu am acces la acest raport. Acolo se vorbește de faptul că s-au analizat 800 de studii și e clar că ar trebui să vedem care exact a fost eșantionul, e necesar să ținem cont de acest factor al cărnii prelucrate ca factor independent sau trebuie analizat în comun cu, alte, uh, cu contribuția altor substanțe. și trebuie să dispunem de studiu pentru a putea face o analiză mai aprofundată. Mulțumesc! Thank you very much and, uh, now... Vă mulțumim! Și acum avem o, lingă lustă, o listă lungă. Și începem cu doamna Groset. important. Mulțumesc, da, este foarte important uh, faptul că avem această dezbatere pe baza unor lucruri, unor domenii foarte importante pentru consumatori, pentru opinia publică, care sunt și surse de îngrijorare, bineînțeles. Chiar dacă ați spus că carnea ne aduce proteine, bineînțeles, și nu trebuie eliminată cu totul uh, din consumul nostru, totuși uh, unii consumatori își pot uh, pune întrebări, pot fi îngrijorați să spună nu mai mănânc carne roșie deloc, nu mai mănânc produse prelucrate, de carne prelucrate și apoi producătorii noștri se îngrijorează și ei în ceea ce privește consecințele acestui lucru asupra producției. Asta în primul rând ne-ați spus și știam și noi acest lucru că trebuie să consumăm mai multe fructe și legume cu toții, sunt conștienți de acest lucru că trebuie să consumăm fibre, da, într-adevăr, care se găsesc în fructe și legume, dar știm în egală măsură că, din păcate, Multe fructe și legume conțin uh, pesticide din producția de fructe și legume de îngrășăminte chimice și știm și aici că aceste substanțe sunt și ele cancerigene. Deci ce ne facem? Se dezvoltă producția de legume și fructe uh, bio, dar poate nu suficient. Această producție rezonabilă, să zicem, chipzuită, unde se limitează folosirea pesticidelor. Dar aici își pun uh, și consumatorii alte întrebări, fiindcă produsele bio sunt uh, mai uh, scumpe, sunt mai perisabile, deci apar aici alte probleme. Nu se vorbește deloc despre pește. Și aici sunt unele probleme. Pe peștele de calitate, unde se respectă mediul înconjurător, da, sigur, e foarte bun peștele acesta pentru sănătate și pentru, consum, dar avem și peștele de crescătorie. Deci aici există unele îngrijorări și în peștele are nivel ridicat de mercur și așa mai departe. Deci consumatorii în fața tuturor acestor informații se întreabă dezădăjduit ce să fac acum, ce să dau copiilor de mâncare. Acum problema este că nu avem mai multe informații care să disperseze îngrijorările consumatorilor, știind că legătura între securitatea alimentară, mediul înconjurător și consumat, protecția consumatorilor este foarte strânsă, trebuie să înregistrăm progres în domeniul agroalimentar, dar poate că ar trebui să avem informații mai vaste. Vă mulțumesc. Thank you very much. Now Mr. Eck. Vă mulțumesc. Acum doamnă, domnul Eck. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă aș spune că sunt foarte bucuros că OMS a venit un astfel de studiu, e bine, ar trebui să vă spun la început că eu sunt vegan de 20 de ani și aproape că uh, renunțasem să mă angajez politic în acest sens, uh, deci pentru un, o reducere a consumului de carne, dar apoi, acum 5-6 uh, ani, au ieșit studiile Shiner care mergeau în aceeași direcție, să dovedit cât de dăunătoare este carcea, carnea pentru sănătate și de atunci și uh, orientările alimentare în Germania s-au schimbat foarte mult. În foarte scurt timp, persoanele care au redus consumul de carne sau s-au decis pentru vegetarianism a crescut cu o tendință amestitoare și și producătorii din păcate, nu uh, își asumă această situație. Din potrivă, um, um, în Germania um, industria alternativă la carne, soia, de exemplu, producția de soia crește foarte mult și am uh, avut ocazia să vorbesc la un congres în Bad Godesberg și oamenii spuneau că dacă vii cu un produs alternativ pe piață, atunci uh, ai uh, o uh, siguranță și între timp fabrici uriașe, producători uriași în Germania au trecut, au schimbat producția la o alternativă. Deci au schimbat către o alternativă la carne și ne, îmi dau seama că le merge foarte bine. Și Poate că ar trebui să spunem, cum s-a spus uh, astăzi aici, că uh, în carne există și un mare con, uh, nivel de grăsime și pe lângă uh, cei 18% în plus șanse la șansa de a face cancer, uh, poate să ducă, de fapt, consumul de carne și la multe alte boli care sunt legate de creșterea colesterolului și așa mai departe. Și peștele, de asemenea, nu poate fi o alternativă, pentru că nu, aproape nu mai există pești în mări, într-un deceniu sau două decenii. Um, probabil că marile specii de pește nu vor mai exista în um, sălbăticie și um, dacă vedem ce se întâmplă în uh, acvacultură, uh, peștii sunt um, uh, plini de antibiotice, e ca și cum ți-ai cumpăra antibiotice de la farmacie. Și antibioticele reprezintă un pericol important, o problemă mare în domeniul cărnii, pentru că știm care este situația cu rezistența la antibiotice. Uh, și acum ne îndreptăm către negocierile de la conferința de la Paris. Ieri a fost publicat un raport um, care spune că în ultimii 24 uh, de ani emisiile au crescut uh, de două sau de trei ori și dacă vrem să hrănim planeta și pe viitor, atunci nu putem decât să mergem în direcția pe care o recomandă și OMS trebuie să se consume mai puțină carne și mai puțină carne prelucrată. Și acum întrebarea mea către comisie este următoarea. Am văzut că fumatul este foarte dăunător pentru sănătate. Și pe pachetele de țigări se spune că fumatul este pericol, un pericol uh, la adresa sănătății. Oare nu ar fi o idee să se scrie și pe um, pungile de carne că un consum prea mare de carne este dăunător pentru sănătate? Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum domnul Heisling. Și eu vă mulțumesc uh, călduros pentru explicațiile pe care le-ați prezentat astăzi. Sunt foarte importante pentru a relativiza un pic uh, problema și ați spus că există, da, riscuri, dar există și riscuri care sunt mult mai grave decât un mare consum de carne. Și e important uh, această relativizare pentru că am văzut discuția în um, mass media și mulți uh, vor acum să pornească o luptă culturală. Uh, eu, dragă domnule Eck, aș prefer să Uh, consum o bucată sănătoasă de carne uh, organică decât să mănâncă o bucată de tofu uh, modificată organic, modificată genetic. Și, bun, să scriem pe pachetele de carne că cine consumă carne își periclitează viața, mi se pare că este o mare exagerare. Acum, m-ar interesa dacă am putea să urmăm exemplul Australiei, și eventual să vină Comisia Europeană cu niște niveluri pe care ar fi bine să nu le depășim în consumul de carne. Pro, consumul ridicat de carne este într-adevăr o problemă. El, acesta are consecințe negative și, după cum am văzut, este o problemă a cantității. Ceea ce se consumă în Europa trece mult peste limita uh, Uh, sănătoasă. Aici cred că nu, nu mai e nevoie de dezbateri. De aceea, cred că este foarte important să discutăm această problemă și să o analizăm în detaliu. Uh, dar vreau să spun foarte clar că nu vrem să pornim aici o luptă culturală și să spunem uh, gata, trebuie să fim cu toți vegetariani. Nu cred că aceasta este ideea studiului și deci Cred că ar trebui să lăsăm uh, lucrurile așa cum sunt, să nu exagerăm. Mulțumesc, domnul Cirilo. E, grazie, președinte. Ma eu sono, ammetto că sono molto... Mulțumesc. Sunt foarte preocupat, domnule președinte, pentru că eu speram să ne mai liniștească puțin această dezbatere, însă din contră, eu nu pot să pun în dubiu valoarea, valoarea științifică a celor expuse aici. Eu sunt jurist, nu medic, însă continui să văd că acest mecanism uh, prin care Organizația Mondială uh, a Sănătății denunță riscurile acestor alimente, uh, este expus prea aproximativ în comunicare, deși pentru că e adevărat că, bun, da, se spune că dacă mănânc prea multă carne, prea mult zahăr, prea multă, dacă bea prea multă cafea, e, adevărat, e clar că sunt alimente care pot dăuna organismului nostru, însă nu putem să nu ne referim niciodată la studiile noastre la faptul că trebuie un stil corect de trai, depinde și vârsta persoanei, uh, pentru adoptarea unei anumite diete, deci efectele sunt diferite. Că dacă acumulăm uh, toate acestea, simplificăm prea mult. E uh, cancerogen, da sau nu? Și apoi stop. Bun. Apoi la sfârșitul unei uh, unui raport punem un slide în care spunem, bun, dar e, aceste alimente sunt și bune pentru sănătate. Deci, nu, nu cred că ne facem bine treaba. Am încercat să mă documentez și astăzi am văzut că, că nu nu numai noi spunem lucrurile astea aici în Parlament. Am citit un articol din 2013 dintr-o revistă de epidemiologie uh, din SUA, Journal of Clinical Epidemiology, una din cele mai cunoscute, a făcut un studiu aprofundat în legătură cu ultimele recomandări ale Organizației Mondiale a Sănătății și a ajuns la rezultate care ne îngrijorează, pentru că ne spun că 55,5% din recomandările dumneavoastră nu prea au uh, temei științific. Așadar, uh, repet, nu e vorba de un cotidian sau de un tabloid, e o revistă serioasă științifică. Și dumneavoastră n-ați răspuns acestei critici. Așadar, mă preocupă foarte mult uh, de modul în care dumneavoastră oferiți aceste informații. Că dacă dăm în acest mod informațiile, nu, nu numai că nu facem bine comerțului, că sigur, punem uh, pe prim plan sănătatea, dar aproximările făcute în cadrul comunicării sunt foarte periculoase. Iată. Uh, organismul care reprezintă statele membre în cadrul OMS a făcut o rezoluție specifică recomandând uh, tuturor celor care uh, întocmesc aceste analize să fie mai atenți și să întotdeauna să furnizeze și temeiul științific. Și mă scuzați, nu se poate spune, iată, dacă mâncați prea mult, faceți cancer. Asta spun și eu, care nu am o diplomă de medic. Sigur, dacă cineva bea prea mult vin sau mănâncă prea mult zahăr, asta știu și eu că poate face cancer, dar în același timp, dacă noi continuăm să dăm acest tip de informații, nu cred că facem prea mulți pași înainte. ne amintim de acele profiluri nutriționale de mai de mult. Într-un studiu medical uh, se pretindea să ni se spună dacă un lucru face bine sau rău, uitându-se că uh, e un singur uh, adevăr pentru sănătate. Că dacă vrei să fii sănătos, trebuie să mănânci de toate, să mănânci puțin și să faci activitate fizică, să faci mișcare. Pe asta se bazează orice dietă să spunem că o substanță e cancer, carcinogenă, da sau nu, cred că e o simplificare și un organism atât de autoritar ca OMS-ul își pierde credibilitatea cu astfel de uh, expuneri. Mulțumesc și acum domnul Pedicini. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu antevorbitorii mei care au manifestat un anume, sceptic, scepticism față de această abordare a comunicării care nu m-a convins nici pe mine prea mult. Uh, Însă, totuși, e bine că avem această discuție, că e foarte importantă. Eh, noi am tot ascultat eh, părerea ale unor oameni de știință eh, și mulți oameni de știință cu autoritate și-au spus părerea, inclusiv eronezi. Și e atât, e atât de multă literatură științifică care practic anticipa aceste suspiciuni, spunând că carnea e cancerigenă, mai ales dacă e consumată într-un anumit mod. Mă gândesc mai ales la o, o, o dată. E vorba de un, un supliment de 30% de risc de a suferi de mai multe tipuri de tumori, de pancreas, plămâni, vezică, nu doar colonorectală și alte patologii uh, care au legătură cu metabolismul. Și am mai spus aceste lucruri, însă E o temă care se leagă de cele spuse de antevorbitorul meu. E vorba de comunicare și de temeiul științific uh, al acestor date. Că mie nu mi-e care un lucru. Mă tem că acest rezultat va fi golit de orice conținut, pentru că acolo se vorbește de 18% de uh, risc în plus risc relativ pentru cărnurile uh, roșii și uh, prelucrate. Dar ne puteți oferi o dată doar referitoare la uh, carnea roșie, pentru că dumneavoastră luați aceste cărnuri împreună. Și încă ceva. Despre ce fel de expunere vorbim aici? Pentru că Trebuie să stabilim și acest lucru. Eu nu pot să spun că crește cu 18% riscul dacă nu spun și la ce fel de expunere mă refer. E foarte important. Mult, puțin, în fine, e un concept relativ. 18% e un concept absolut. Deci e important să știm cât anume de această substanță mănânc și crește riscul cu 18%. Și încă ceva, acest risc estimat a fost comparat cu riscul combinat, cum spune așa el coleg aici, cu riscul combinat cu alte riscuri, pentru că și este un element fundamental, că nu putem doar să raportăm riscul de expunere la cărnurile prelucrate, fără a ține cont și de riscul combinat. Să ne gândim la uh, produsele afumate, la alcool și așa mai departe. E important pentru a elimina o suspiciune gravă și întemeiată, cred eu, și anume că aici uh, puterea pe care o deține industria alimentară uh, și-a, și-a dorit puțin să dezamorseze această preocupare, care totuși există și există de mult au dorit puțin să golească acest studiu de conținut, pentru că, sigur, există preocuparea în general pentru sănătate, dar și există și probleme de tip economic. Aș vrea să știu adevărul din punct de vedere științific. Deci să se facă mai multe studii și, tip, și tipuri de evaluări care trebuie făcute, să se, să se facă mai multe și să avem o cercetare științifică independentă și autonomă, ca să avem un rezultat uh, cât mai corect posibil și cât mai adevărat posibil, ca să știm cum să uh, procedăm pe viitor. Mulțumesc, domnul Balțo. Elnök úr, köszönöm a szót. Én megértem az előadót, hogy a saját... Mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, îl înțeleg pe colegul meu care, și sigur, înțeleg că uh, oaspetele nostru de la OMS, uh, în funcția sa, trebuie să spună că uh, e cancerigen consumul de carne roșie dacă acestea sunt rezultatele studiului. Dar eu cred că acest studiu este înșelător, pentru că cifra de 18% uh, risc de cancer trebuie să fie comparată cu riscul de fumat, care era undeva la 2500%, pentru o persoană necunoscătoare, 18% înseamnă că o persoană din 6 care consumă carne uh, roșie va face cancer, ceea ce e o neînțelegere. 18% din ce trebuie să știm înainte să comunicăm această cifră? De asemenea, ați dat uh, un exemplu din Regatul Unit și ați spus că uh, consumul de carne este mai degrabă consum de carne procesată. Și care este nivelul de risc pentru carnea proaspătă? Este riscul mai scăzut în acest caz? O altă întrebare care mi-a venit în minte a fost aceasta. Majoritatea studiilor științifice se fac în Statele Unite, unde există carne clonată, carne iradiată, pentru conservare. Deci aceste tipuri de carne sunt pe piață în Statele Unite și dacă aceste date se bazează pe um, situația din uh, America, atunci cred că ele sunt uh, înșelătoare. Dacă considerăm că riscul este unul serios, atunci, uh, acum două săptămâni la Strasburg, am uh, greșit atunci când am retras uh, subvențiile pentru luptele uh, de tauri și de fapt că ar trebui să susținem acestea dacă mâncatul cărnii este periculos. Doamna nu. Mulțumesc, domnule președinte, o să fiu subcintă. Acest studiu mă surprinde în ceea ce privește carnea prelucrată și carnea roșie și uh, vorbim astăzi despre carnea roșie, dar așa cum a spus doamna Clostet, putem vorbi despre pește, crescătorie, despre legume cultivate cu pesticide, așa cum vorbim despre carnea roșie, care reprezintă un pericol pentru sănătate și probabil ne-a spune același lucru și despre aceste, aceste produse. Vreau să vă întreb dacă, este predis- dacă ați, luat, ați avut în vedere predispoziția genetică care ar putea fi legată de consumul de carne roșie și de pericolul aferent și, uh, hrân- și um, hrănirea animalelor uh, cu cu organisme modificate genetic s-a constatat o creștere a caracterului car- cancerigen și apoi dacă s-a făcut o diferență în studiu între carnea bio și carnea industrială. Și câteva cuvinte despre etichetare. Am primit un, de la un supermarket francez un lucru aberant. Iată, o, o promoție, o ofertă specială, um, un pește pescuit în Atlanticul de Nord. Nu se poate așa ceva, astfel de etichetări în Europa. Doamna Evi. Sì, grazie. Um, anch'io volevo fare un intervento. Mulțumesc. Vreau să mă refer după ce voi mulțumi eh, pentru prezentarea făcută. Eh, vreau să mă refer și eu la faptul că totul se reduce până la urmă la interpretare. Sigur, când uh, rezultatele unui studiu sunt bune, atunci oamenii de știință sunt lăudați, dacă nu, sunt denigrați. Eu însă sunt satisfăcută de acest raport. Eu personal sunt vegetarian uh, de mult timp Și sunt convins că alegerile mele personale de consum uh, și alegerile tuturor sunt foarte importante și trebuie să facă cumva și obiectul unor recomandări mai specifice. din partea politicii. De aceea cred eu că uh, raportul poate să fie punctul de plecare pentru o reflexie profundă, pentru că, din păcate, dincolo de faptul că uh, Eh, se vorbește de consumul de, excesiv de carne care dăunează sănătății, mai este un aspect important. Cred eu că se referă și la acest raportul lui Cază și e vorba de producția intensivă de carne, zootehnie intensivă, s-au referit niște colegi la aceste uh, fenomene. Deci ce efect are producția intensivă asupra schimbărilor climatice, utilizarea resurselor, uh, eh, supraexploatarea resurselor, uh, tăierea pădurilor și un model agricol la care facem noi referire. Deci eu cred că e un mod foarte bun pentru a începe această reflexie mai amplă, pentru că lucrurile acestea se leagă între ele, toți locuim pe aceeași planetă și trebuie să încercăm uh, să alegem uh, cât mai uh, în cunoștință de cauză viitorul nostru, pentru că astăzi consumul și producția de carne ne duce la o supraexploatare a resurselor pe care planeta noastră nu mai poate suporta. Vă mulțumim și acum dau cuvântul Comisiei pentru a prezenta poziția sa. Vă mulțumesc și mulțumesc pentru prezentarea făcută de reprezentantul OMS. În acest moment nu avem foarte multe de adăugat. Am luat notă de contribuțiile din dezbatere și așteptăm publicarea monografiei complete care va răspunde la câteva dintre întrebările detaliate care au fost adresate. Dar așa cum a subliniat și domnul Bersolini, legătura dintre carne și cancer se regăsește în uh, jurnalele de specialitate de mai mulți ani și analizând uh, bolile cronice și cancerul în Europa, e foarte clar că hrana și regimul alimentar și activitatea fizică merg mână în mână, există riscuri, factori de risc și factori uh, de protecție care trebuie să fie analizați și au fost mai multe ocazii cu care am dezbătut abordările noastre în acest domeniu în această comisie. Și pe noi ne îngrijorează evoluția cancerului în Uniunea Europeană. După cum știți, cancerul de colon este un domeniu în care am lucrat deja de mult timp, am elaborat um, linii directoare pentru uh, programele de verificare în vederea depistării cancerului, monitorizăm cu atenție evoluția dovezilor științifice și așteptăm să putem analiza în detaliu monografia completă IARC atunci când va fi publicată peste vreo câteva luni, dacă am înțeles bine. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim! Și acum, după această dezbatere foarte activă, cred că toată lumea vrea să ascultă răspunsurile din partea reprezentantului OMS Asta și pentru că dezbaterea a fost destul de intensă în ultima săptămână și în ziare și um, rezultatele pe piața cărnii s-au văzut foarte clar. De aceea cred că trebuie să clarificăm situația. Trebuie să explicăm clar, um, să publicăm clar rezultatele acestui studiu, dar vrem să știm și condițiile exacte uh, ale studiului, pentru că e clar că rezultatele se leagă strâns de anumite situații, anumite condiții. Și acum aveți cuvântul, domnule Bertolini. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor eurodeputaților care au intervenit în dezbatere cu comentarii relevante și uh, interesante. Să încep cu primul comentariu foarte important și recunosc această problemă, așa nume publicarea întârziată acestui studiu a fost menționată de mai mulți dintre dumneavoastră. Da, e o problemă și acesta a fost subiectul de discuțiilor interne, de asemenea. Raportul întreg, care include toate studiile și bibliografia detaliată, este într-un proces suplimentar de revizie acum pentru a ne asigura că totul este uh, raportat în mod uh, atent. Dar, în orice caz, acesta nu va rezult, modifica rezultatele studiului, pentru că analiza a fost făcută cu mare atenție. Deci sunt de acord cu dumneavoastră, ar fi trebuit să se publice în același moment sau la scurt timp după documentul complet. Am notat această problemă și vom încerca să evităm repetarea ei pe viitor. Deci am luat notă de ce ați spus. S-au făcut multe alte comentarii referitor la legătura între consumul de carne și regimul alimentar în general, deci posibilitatea ca factori diferiți să aibă un impact asupra sănătății, pornind de la contaminarea legumelor și altor factori. Aceasta este o altă dezbatere. Este o dezbatere referitoare la un regim alimentar sănătos dezbatere pe care am purtat-o de mai multe ori și aici în Parlament, referitor la alți factori, fie că e vorba de zahăr, de sare sau de alcool, dar acesta este un alt tip de dezbatere. Noi acum vă prezentăm uh, și prezentăm și comunității științifice și publicului uh, este răspunsul la întrebarea referitoare la caracterul cancerigen al cărnii roșii și al cărnii procesate. Și sigur că acest răspuns intră în cadrul mai larg al unui regim alimentar sănătos și în acest cadru mai larg putem să spunem că un consum moderat de carne este acceptabil și cred că a, a spus-o și a spus-o și dumneavoastră în recomandările privind a, uh, sănătatea, a, dar acest lucru nu contrazice rezultatele studiului privind a, uh, caracterul cancerigen al Uh, consumului de carne. Și de ce vreau să răspund domnului Cirio. Știu studiul pe care l-ați menționat, aș fost criticat uh, de multe studii și există câteva cazuri în care recomandările OMS pot fi puse sub semnul întrebării, pentru că uneori baza științifică nu este suficient de solidă, așa cum ar trebui să fie, și acest lucru s-a întâmplat în trecut. Uh, dar pot să vă spun că în ziua de azi, atunci când publicăm uh, vreo orice text, oricât de mic, acesta este revizuit uh, într-un mod atât de drastic încât unor oamenii sunt descurajați de la a mai publica ceva. Deci nu pot să accept uh, critica dumneavoastră pentru că situația nu mai este aceasta. Poate că în trecut, în anii 70, când eu nu eram în OMS, lucrurile stăteau Uh, așa și dumneavoastră ați menționat cazul 2013 care știu că a fost foarte criticat pentru că era o legătură neclară cu anumite sectoare. În ceea ce privește uh, diferențierea între carne roșie și carne prelucrată. Riscul de a consuma 100 de grame de carne roșie este uh, de 17% față de situația în care nu se consumă deloc carne roșie, de cancer colorectal mai ales. Deci 18% pentru carnea prelucrată um, la 50 de grame și 17% pentru carne roșie la 100 de grame. Și um, punctul de reper este consumul zero de carne. Acesta este termenul de comparație. În ceea ce privește interacțiunea menționată de domnul Peticini, da, e adevărat că există interacțiune între diversi factori. Dacă cineva fumează, uh, și este expus la asbest, are un risc mai ridicat de a dezvolta cancer uh, pulmonar decât cineva care nu fumează, dar este expus la asbest. Dar aceste interacțiuni sunt foarte greu de studiat. Și acest studiu uh, a luat în considerare, această analiză a luat în considerare toate studiile care au fost făcute pentru, pe consumul de carne. Deci, din câte știu, nu s-au luat în considerare interacțiuni cu factori de mediu sau cu alți factori. S-a spus că e nevoie de cercetare independentă și trebuie să vă spun sincer, sunt sceptic în acest sens, pentru că aceasta este cea mai independentă cercetare care se poate face în acest moment. E vorba de oameni de știință care nu au niciun fel de interese și care au trebuit să revizească 800 de publicații în jurnale care de asemenea trec și ele însele într-un proces de uh, revizuire și analiză de către colegi. Apoi Acelor, acestora, acestora li s-a cerut o, un aviz, o cercetare mai independentă de atât, nu știu cum s-ar putea face, dacă aveți idei, aștept propuneri. Apoi, s-au exprimat îngrijorări cu privire la modul în care a fost, au fost făcute studiile. Studiile analizate, trebuie să înțelegeți, s-a pus accentul mai ales asupra studiilor care uh, a urmărit același grup de populație vreme de 20-30 de ani. Și unele s-au făcut cu finanțare europeană, cum ar fi studiul EPIC. Deci studii foarte importante care au urmărit grup, grupe de persoane vreme de mai mulți ani. Și e vorba de studii făcute în mai multe state europene, nu doar în Statele Unite. Deci e o evaluare cuprinzătoare a impactului consumului de carne roșie. Și vreau să vă reamintesc care este mecanismul biologic pe care vi l-am menționat, care nu are nimic de a face cu originea cărnii, sau dacă este organică sau nu, dacă are OMG-uri. E vorba de moleculele prezente în carne pentru că este carne această moleculă hem de care vă vorbeam. Și, de asemenea, uh, e vorba și de felul în care e gătită carnea, care, de asemenea, n-are nimic de a face cu proveniența acesteia. Eu nu spun că e mai bine să mănânci uh, carne produsă industrial decât uh, o carne sănătoasă dintr-un mediu sănătos. Sigur că e mult mai bine să alegeți varianta a doua, dar um, noi uh, am analizat chestiuni care țin de caracteristice biologice, biomoleculare ale cărnii. Și pentru a încheia, da, sunt de acord cu dumneavoastră, comunicarea a fost uh, defectuoasă și de am venit să vorbesc în numele directorului general, domnul dr. Chan, care m-a rugat să vin aici să reprezint organizația noastră. Noi avem o dezbatere internă pe acest subiect, vom analiza aceste chestiuni încă o dată și vreau să vă anunț că aceste rezultate vor fi analizate de un alt comitet foarte curând, care va analiza aceste uh, Um, rezultate în contextul unui regim alimentar sănătos, astfel încât să putem face niște recomandări uh, publicului um, cu privire la anumite, la un consum consumul unor cantități medii sănătoase pe zi. Și, într-adevăr, e important să fie pus în context uh, acest studiu. Domnule Lavia, cred că am răspuns la toate întrebările. Vă mulțumim. Vă mulțumim pentru prezență pentru... A, dar vreți să mai adăugați ceva? Da, da, am uitat un lucru. Îmi cer scuze. Da, cât de mare este consumul de carne în Europa? Avem câteva date din studiul EPIC. De exemplu, consumul de carne procesată, în medie, în Grecia, este între 11 și 19 grame pe zi. Deci e cel mai scăzut. Și în Norvegia, 48 de grame pe zi și uh, acesta este consumul cel mai ridicat și în Germania uh, 89 de grame uh, de asemenea un consum foarte ridicat. Mulțumesc! Cred că putem să încheiem dezbaterea noastră aici și vă mulțumesc pentru prezența uh, și știu că ați avut o sarcină ușoară. Mulțumesc și ne revedem în această după la ora 3.